Ja, meine Doamnelor și domnilor, stimați colegi, salut de asemenea și coaliția spaniolă-germană pe care o avem aici în față. Așadar, stimați colegi, deschidem ședința de după amiază. În cursul dimineții am votat cu spor iar acum trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Este vorba despre libera circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România. Știm cu toții că avem o piață a muncii integrată și dinamică, însă cu toate acestea există în continuare o mulțime de bariere în statele membre. Se pune întrebarea dacă lucrătorii pot într-adevăr să circule, libere, să circule liber în Uniunea Europeană. Există în continuare o mulțime de state membre care restricționează libera circulația uh, lucrătorilor din Bulgaria și România, spunând că nu pot să acomodeze acești lucrători. Este adevărat sau nu? Să nu uităm că rata șomajului uh, din Uniunea Europeană ar putea fi redusă prin intermediul uh, asigurării acestei libere circulații. Din păcate, domnul Da, da Silva este la, în Danemarca acum, la Consiliul uh, EFSO, și nu poate fi alături de noi, așadar, prin urmare, nu putem decât să-i dăm cuvântul domnului Moran, care ne va oferi prime, prima prezentare din partea Comisiei Europene. Mai apoi vom avea un schimb de opinii pe baza acestei prezentări. Aveți cuvântul. Merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei, o să vă prezint rapid câteva elemente vis-a-vis -vis de situația din acest dosar și vreau să îmi cer scuze încă o dată pentru absența domnului Sil de Silva. Uh, după cum a spus, există măsuri tranzitorii pentru libera circulație a lucrătorilor uh, introduse în momentul aderării României și Bulgariei în 2007, măsuri cu o durată maximă de șapte ani, cu trei etape, ultima fiind de 2 uh, ani și care a debutat anul acesta. Introducerea acestor măsuri tranzitorii nu este uh, specifică acestei ultimi uh, extindere a Uniunii. Și în etapele anterioare de extindere au existat măsuri asemănătoare care au ca scop ajutorarea statelor membre pentru această nouă deschidere introducerea acestor măsuri este totuși sensibilă și delicată pentru că se leagă de um, una dintre libertățile fundamentale ale noastre și anume libertatea liberei uh, circulației uh, lucrătorilor. Pentru România și Bulgaria, cea de-a treia etapă a măsurilor tranzitorii, care a debutat la 1 ianuarie 2012, se va termina în mod irrevocabil la 31 decembrie 2013. Înainte de această dată, Comisia a prezentat două rapoarte vis-a-vis -vis de funcționarea acestor măsuri tranzitorii. Prima, conform tratatului de aderare, în noiembrie 2008 și al doilea raport, în noiembrie 2011, în urma solicitării celor două state vizate. Acest raport a fost adoptat de comisie în noiembrie 2011 și el a transmis o serie de mesaje și în special faptul că mobilitatea lucrătorilor din România și Bulgaria are un impact economic pozitiv atât uh, asupra creșterii cât și asupra posibilității de a răspunde penuriei de locuri de muncă în anumite state membre și că are un efect limitat asupra salariaților și locurilor de muncă ale lucrătorilor din țările de uh, destinație și că situația economică a condus la o diminuare a fluxurilor din România și Bulgaria Bulgaria, iar punerea în aplicare a măsurilor tranzitorii nu are decât un efect limitat asupra fluxurilor migratorii în interiorul Uniunii Europene. De fapt, aceasta este mai influențată de alți factori, cum ar fi locurile de muncă disponibile, existența rețelelor de uh, recepție sau uh, limba. Prin urmare, tratatele de aderare ale României și Bulgariei prevăd că statele membre trebuie, care au păstrat uh, restricții în cea de-a doua etapă, le pot aplica în continuare și în cea de-a treia etapă, deci ianuarie 2012, decembrie 2013. Iar în caz de tulburări grave, iar asta doar în caz de uh, riscuri grave sau de tulburări ale pieței muncii în statele respective. În acest caz, trebuie să-și notifice intenția Comisiei înainte de data de 1 ianuarie 2012. Această posibilitate, așadar, a fost descrisă unui număr de 11 state membre care, până la finalul, ianuarie, uh, până la finalul 2011, au continuat să aplice aceste restricții la piața muncii pentru lucrătorii români și bulgari. Din cele 11 state membre vizate, două, și anume Italia și Republica Cehă, ne-au informat despre decizia lor de a aplica libera circulație uh, pentru lucrătorii români și bulgari începând din 1 ianuarie 2012. Celelalte nouă state, Germania, Irlanda, Franța, Luxemburg, țările de jos, Regatul Unit, Belgia, Malta și Austria, au adresat Comisiei o notificare înainte de 1 ianuarie 2012 informând-o despre decizia lor de a continua aplicarea măsurilor naționale și explicând totodată că se confruntă cu perturbări sau riscuri grave de perturbare a pieței muncii. Comisia a examinat cu atenție notificările primite, atât din punct de vedere formal, cât și vis-a-vis -vis de conținut, și vă pot spune următoarele. Din punct de vedere formal, cele nouă state membre vizate au respectat cu toate termenul și și-au însoțit notificarea de elemente explicative cu privire la motivele păstrării restricțiilor și de elemente uh, cantitative legate de situația pieței muncii din respectivele state. Comisia a examinat și conținutul rapoartelor, din perspectiva coerenței justificărilor și a calității informațiilor um, care au susținut această justificare. Principalele argumente prezentate de state se refereau la situația actuală și la perspectivele defavorabile ale economiei și pieței muncii în respectivele state, în special vis-a-vis -vis de creștere, de rata șomajului, de evoluția negativă a locurilor de muncă. Un al doilea argument se referea la riscurile legate de deschiderea pieței muncii în anumite sectoare, în anumite grupuri de lucrători sau în anumite regiuni. S-a subliniat în special riscurile acestei deschideri pentru migranții care există, care uh, sunt deja în respectivele state și care sunt mai atinși decât ceilalți de șomaj și, uh, prin urmare, um, mai, în concurență mai directă cu noi veniți situația uh, lucrătorilor puțin calificați și regiunile cu șomaj ridicat au fost de asemenea menționate. Mai multe state membre au subliniat și riscul uh, diversiunii uh, fluxurilor de mobilitate în cazul în care această deschidere nu este urmată uh, și de decizia altor state de a opera aceeași deschidere. În special, decizia Spaniei de a activa clauza de salvgardare în iulie 2011 a cântărit greu în decizia anumitor state membre. Denotat de asemenea, că mai multe state, uh, în special Germania și Luxemburgul, au hotărât să um, faciliteze totuși restricțiile și să-și deschidă oarecum piața muncii, în anexă anunțându-ne despre această ușurare a restricțiilor. Din punct de vedere strict formal, prelungirea măsurilor uh, tranzitorii în ultima fază nu necesită autorizarea prealabilă din partea Comisiei. Un stat membru care anunță uh, intenția de a continua măsurile tranzitorii în termen nu are nevoie de nicio altă autorizare. Însă, Comisia a alertat statele membre anul trecut, în noiembrie, cu privire la necesitatea de a anexa o justificare foarte de, uh, bine uh, motivată care să le sprijine decizia. Și Uh, cu ocazia examinării atente a fiecărui caz în parte, Comisia a considerat că elementele prezentate de statele membre sunt consistente și coerente. În plus, uh, Domnul comisar Andor a prezentat uh, în Consiliul pentru Afaceri Sociale în data de 17 februarie explicațiile și argumentările date în scris de statele membre și a explicat că ele sunt conforme însă a ținut să transmită și următorul mesaj. Acesta este legat de faptul că libera circulație a lucrătorilor este un drept fundamental, benefic atât pentru lucrători cât și pentru economii. Totodată, el a spus că nu s-a demonstrat faptul că deschiderea frontierelor pentru lucrătorii comunitari are un efect negativ asupra pieței muncii. Și el a mai spus că fluxurile de mobilitate sunt alimentate în primul rând de cererea de um, forță de muncă, iar mobilitatea este un mecanism eficient de răspunderea um, de a răspunde la uh, penurii în anumite sectoare. Acest lucru s-a uh, stabilit și uh, s-a menționat și în data de 18 aprilie cu ocazia unei reuniuni în care s-a lansat un apel către statele membre în acest sens. Comisarul a mai subliniat faptul că restricția liberei circulației a lucrătorilor poate avea efecte nedorite, în special pe vremuri de criză, fiindcă poate influența și prin urmare limita comportamentele de întoarcere întoarcere și favoriza uh, munca la negru. În urma acestui Consiliu, din 18 aprilie, uh, domnul comisar Andor și-a transmis comentariile scrise către celor nouă state vizate la jumătatea lunii martie. Pe lângă uh, acestea, el uh, a spus că sensul măsurilor tranzitorii este acela de a se pregăti treptat pentru deschiderea totală a frontierelor și nu de a uh, ca mm, ele să împingă până la limită acest uh, termen. Le-a uh, îndemnat să-și revizuiască în mod regulat uh, dezvoltarea uh, situației pe piața muncii și a reamintit că este important ca în această ultimă fază măsurile să fie, uh, de restricție să fie cât se poate facilitate. Totodată, el a invitat anumite state membre să completeze până la jumătatea lunii mai un raport către comisie în care să aducă informații suplimentare cu privire la piața muncii pentru a-și uh, sprijini justificarea de, uh, a, în care spuneau că vor apărea perturbări uh, pe piața muncii. Și în încheiere o să vă spun că uh, domnul comisar uh, a solicitat o prezentare intermediară a punerii în aplicare a măsurilor tranzitorii, ceea ce înseamnă că și pe viitor Comisia va continua să monitorizeze evoluția în cele nouă state vizate până la sfârșitul anului 2013. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Morin. Ähm Vă mulțumesc foarte mult. Am fi dorit ca această dezbatere să dureze până la și 45, uh, până la uh, 15.45, însă iată că am întârziat. Începe pe lista de vorbitori doamna Plumb, mai apoi domnul Steinrock, domnul uh, Rosa, doamna Cornelison. Acestea sunt persoanele care s-au anunțat până acum. O să-i dau mai întâi de toate cuvântul doamnei Rovana Plumb. Uh, am să vorbesc în limba română, începând prin a-i mulțumi reprezentantului Comisiei pentru mesajul pe care ni l-a transmis astăzi din partea uh, comisarului uh, Andor referitor la situația în care ne aflăm privind uh, restricțiile pe piața muncii pentru români și pentru bulgari. Uh, eu aș vrea să fac, uh, să transmit următorul mesaj și să pun o întrebare, dacă se poate, comisiei. În primul rând, uh, bineînțeles că tot vorbim despre principiul și principiile pe care se bazează Uniunea Europeană privind libertatea lucrătorilor, însă aș vrea să mă refer la mobilitatea lucrătorilor atâta timp cât considerăm că mobilitatea lucrătorilor uh, este un instrument care poate genera creștere economică și consolida piața forței de muncă, cred că împreună cu Comisia trebuie să găsim o variantă prin care condiționalitatea care îi este aplicată în momentul de față, conform acordurilor de aderare ale României și Bulgariei la Uniunea Europeană pe măsurile tranzitorii, această condiționalitate care duce la discriminare și care nu aduce decât un efect negativ asupra pieții muncii și implicit a economiei Uniunii Europene, trebuie să fie eliminată. Cum? Bineînțeles, prin Uh, ridicarea restricțiilor de pe piața muncii pentru lucrătorii din România și Bulgaria. Este extrem de important să garantăm, mai ales în această perioadă în care trebuie să găsim soluțiile cele mai bune pentru cetățenii europeni de a ieși din criză, să garantăm coeziunea socială în Europa prin politici de integrare eficiente care să promoveze tratamentul legal, condiții de muncă decentă și protecție socială și nu prin folosirea derogărilor de la libertățile fundamentale ca armă politică. Uh, faptul că uh, ne-a răspuns uh, Comisia că unul dintre, sau unul dintre argumente este legat de faptul că um, se, um, prin mobilitatea lucrătorilor români și bulgari pe piața forței de muncă din statele membre se pot produce dezechilibre, cred că această abordare trebuie înlocuită prin găsirea unor soluții viabile care să identifice cauzele reale ale crizei, care cu toții știm că nu pot fi cele legate de deschiderea uh, pieței forței de muncă pentru lucrătorii din România și Bulgaria, atâta timp cât raportul Comisiei spune clar că prin mobilitatea lucrătorilor impactul economic și social este unul pozitiv și nu negativ. Și de aceea aș dori ca uh, să întreb Comisia uh, dacă în urma răspunsurilor pe care le va primi la jumătatea lunii mai, așa cum am fost informați, se va face o nouă evaluare și se va, va trage o concluzie după ce se vor verifica aceste informații și argumente folosite în vederea ridicării restricțiilor de pe piața muncii pentru români și pentru bulgari. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Plumb. Urmează acum doamna Steinruck. Vă mulțumesc. Sunt într totul de acord cu antevorbitoarea mea. Reprezentantul Comisiei ne-a spus că Germania este în continuare unul dintre statele membre care restricționează puternic accesul pe piața muncii a lucrătorilor români și bulgari. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al socialdemocraților uh, germani, această acțiune contravine practic liberei circulații a cetățenilor europeni. Acesta fiind unul dintre uh, fundamentele Uniunii Europene. Nu libera circulație a lucrătorilor reprezintă o problemă. Cred că în Germania problema majoră este absența unui salariu minim pe economie, munca la negru, etc. Acestea sunt problemele care ar trebui să fie rezolvate de către guvernul uh, german. Nu restricționând accesul românilor și bulgarilor pe piața muncii, se, vor, se va rezolva ceva în Germania. Guvernul german susține că se teme că lucrătorii calificați vor fi uh, oarecum excluși de pe piața muncii odată cu accesul lucrătorilor străini pe piața uh, muncii germane, din Germania. Întreb acum Comisia dacă acest argument este într-adevăr unul via viabil. În al doilea rând, guvernul uh, german susține că Uh, prin aceste măsuri de restricționare a accesului pe piața muncii, uh, dorește practic să lupte împotriva dumpingului social. Uh, întreb comisie, comisia din nou dacă este de acord cu acest argument și dacă îl consideră viabil. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Urmează domnul Clark. Thank you, President. I'm not the only one. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt singurul care a observat faptul că aranjamentele de uh, tranziție sau se vor încheia în do- decembrie 2013 și unul dintre ziarele noastre principale au uh, notat acest lucru, spunând uh, Uniunea Europeană vrea să deschidă porțile pentru a fi inundați cu locuri de muncă din, uh, Uniunea, din Uniune. Uh, eu cred că suntem un fel de țintă pentru mobilitatea în Uniunea Europeană, pentru că cifra noastră șomajului la noi este undeva de jur la 8%, la Bul în Bulgaria este 12%, de aceea au motiv să vină la noi. Știu foarte bine că mulți bulgari și români merg mai mult în uh, Spania și Italia decât în uh, Regatul Unit. Dar în Italia și în Spania uh, criza economică este tot mai mare. În Spania șomajul la tineri este peste 40%. Și atunci eu mă gândesc că uh, popoarele din estul Europei se vor reorienta spre state unde uh, perspectiva de ocupare este mai bună, cum este Regatul Unit. Și atunci nici nu-i de mirare că um, britanicii se întorc împotriva Uniunii Europene. Tot același ziar spunea anul trecut că lucrătorii britanici din Regatul Unit au pierdut 166.000 de locuri de muncă în timp ce aceeași cifră a fost câștigată în Regatul Unit de lucrători nebritanici. Această cifră poate fi o coincidență, dar ea arată în mod clar o tendință clară. Și înainte să vă faceți ideea greșită despre mine și despre țara mea, dați-mi voie să vă spun faptul că Regatul Unit a tot primit oameni din toată lumea de secole dar în numere relativ mici, astfel încât au putut fi asimilați, au devenit parte din poporul nostru, au devenit poporul nostru. Și suntem ceea ce suntem astăzi datorită acestor fluxuri treptate în cifre reduse. Dar acum cifra este de 200.000 de oameni pe an. Când uh, a, ei au venit, acum uh, două secole, nu aveau nevoie de mai multe drumuri, de medici și așa mai departe, pentru că erau serviciile acestea. Acum ei vor aceste servicii suplimentare și vor să le găsească într-una din cele mai, în cea mai popula, dens populată țară din Uniunea Europeană lucru care nu este deloc fezabil. Vă rog să nu vă faceți ideea greșită să vă spun perspectiva mea personală. Eu sunt profesor. De 39 de ani tot vorbesc. În 1983 m-am uh, pensionat după 30 de ani de muncă și m-am uitat înapoi atunci și am înțeles ceva. Că, cu excepția Americii de Sud, eu am predat uh, tinerilor venind din toată lumea. Adică copiilor familiilor provenite din toată lumea. Australia, Noua Zeelandă, India, Pakistan, Sri Lanka, Canada, Indiile de vest, Africa și, da, Europa, Italia, Spania, Portugalia, Finlanda, Norvegia, Germania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria. Pe toți i-am primit cu brațele deschise în școlile noastre și mi-a făcut plăcere să le predau dar nu mai putem să primim cifre atât de mari cum sunt cele din aceste vremuri. Și o să închei mai spunând ceva, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona spune foarte clar că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare dar, în această comisie, doar azi dimineață, în raportul Nadei Hirsch, într-un rap un, raportor amendament, un amendament oral al raportoarei a fost susținut care spunea că discriminarea va fi întâmpinată cu toleranță zero. Dar ce găsesc în acest raport pe care îl discutăm astăzi? La aliniatul 1.3, pe prima pagină. Un stat membru trebuie întotdeauna să acorde preferință lucrătorilor bulgari și români față de lucrătorii sau cetățenii din state nemembre ale Uniunii Europene. Adică, țara mea trebuie să închidă acum porțile prietenilor noștri din Commonwealth. Cum stă vorba cu discriminarea în acest caz, domnule președinte? Sper că toată lumea este mândră. Vă mulțumim. Urmează doamna Cornelissen. Hmm. Um, thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Această poveste spusă din inimă prefer să iau din ea doar amintirile plăcute uh, legate de faptul că domnul a predat tinerilor din uh, întreaga lume. Uh, această parte a fost interesantă, în rest n-aș prea spune. Mă bucur să aflu că a fost uh, trimisă o scrisoare. Comisarul Andor a făcut această promisiune la sfârșitul anului trecut și mă bucur că această scrisoare a fost trimită. Mi-ar fi plăcut uh, chiar să văd o versiune a acestei scrisori, dacă se poate. Nu știu dacă ne poate fi trimisă, poate cineva îmi poate răspunde și la această întrebare. Aș dori să mai știu și care sunt țările care au trebuit să dovedească că piața muncii uh, din aceste state a fost cu adevărat uh, perturbată, tulburată uh, au fost uh, primite ceva răspunsuri și care a fost termenul în acest sens. Apoi, în ce privește conținutul, mă întreb ce reprezintă un argument uh, solid, pentru că uh, foarte multe studii arată că românii și bulgarii, de fapt, nu perturbă piața muncii, piețele muncii, nu în țări care uh, se descurcă bine, precum Germania și țările de jos, nu văd cum poate vine cineva cu argumente solide sau suficient de uh, solide ca să demonstreze această ipoteză. În al doilea rând, mă bucur uh, de faptul că va exista această evaluare la jumătate de parcurs. Cred că este foarte important să arătăm cum există acest uh, efect uh, ca la Arhimede, deci când exerciți presiune, uh, rezultatul se vede în, al, în cealaltă parte. Rezultatul este că contractele sunt mai sigure. Uh, în țările de jos am constatat că măsurile restrictive au dus uh, la o detașare de 65%, 75% dintre lucrătorii din România și Bulgaria au devenit independenți, 46 Uh, din uh, România și Bulgaria uh, din Marea Britanie sunt freelance și sunt independenți. Deci e un procentaj puțin cam ciudat față de datele din alte state. Mă întreb dacă toate aceste cifre vor fi monitorizate și dacă vor fi date cândva publicității. Și o ultimă întrebare, ce urmează? Acum vorbesc pentru țările de jos am uh, văzut această scrisoare uh, pe care țara mea a trimis-o pentru notificare. Mi s-a părut de-a dreptul ridicolă pentru că la sfârșit uh, se spunea acolo că de fapt niciun un fel de români și de bulgari au uh, făcut apel la serviciile sociale din România, dar că situația s-ar putea schimba. Uh, probabil că au primit o uh, scrisoare în care se cerea, cereau explicații suplimentare și sunt sigură că vor trimite răspunsul nu foarte diferit de primul și mă întreb care este etapa următoare. Vă mulțumesc, urmează domnul Coza. Köszönöm szépen a szót a mostani hozzászólások. Mulțumesc! Aș dori să vorbesc în numele coordonatorului din partea partidului PP, domnul Ciobo Ori, își cere scuze pentru absența de astăzi. Eu consider că antevorbitorii mei au venit cu argumente foarte importante Uh, împotriva situației actuale. Și aș dori să spun lucrurilor pe șleau. Se vorbește de principiul de bază, un principiu fondator din Uniunea Europeană și restricționarea acestui principiu trebuie să fie uh, explicată și justificată. În 2006, Parlamentul European a abordat această chestiune și am evidențiat faptul că aceste restricții nu uh, sunt în folosul obiectivelor pentru care au fost uh, adoptate pe termen lung. Noi considerăm că fără restricții trebuie adoptate măsuri care vor fi în beneficiul Uniunii Europene și a statelor membre. Trebuie să creăm noi locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că lucrătorii beneficiază de mobilitate și că ajungem la o situație de echilibru. Iată care sunt obiectivele pe care ni le, ne propunem noi să le atingem. Dorim să salutăm măsurile adoptate de către Comisia Europeană și considerăm că mergem în direcția potrivită Sperăm ca restricțiile să fie ridicate nu în 2013, ci cu mult uh, înainte. Vă mulțumesc. Colegă Cuza. Vă mulțumesc. Urmează domnul uh, Sercas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc în numele meu, dar și numele multor colegi din uh, grupul meu. Și aș dori să mă refer la o reflecție care se bazează pe gradul de experiență. Nu e vorba doar de o afirmație teoretică abstractă, ci mă bazez și pe experiența practică pe care am acumulat-o. Ne apropiem de sfârșitul celei de-a treia faze de, a perioadei de tranziție și, într-adevăr, e o dezbatere foarte interesantă. În comisia noastră obișnuim să vorbim despre drepturile lucrătorilor, dar de această dată nu se pune problema drepturilor lucrătorilor. Vorbim despre una dintre libertățile fundamentale din Europeană. Și mie mi se pare paradoxal și și uh, șocant, chiar uh, scandalos, aș spune eu, că există uh, persoane în cadrul Parlamentului European care uh, se manifestă tot timpul în favoarea libertății economice, iar când vorbim despre drepturi fundamentale, precum libertatea de circulație, uh, că tot vorbim despre libertăți, chiar dacă câteodată vrem să fim foarte deschiși și avem tendința să uităm principiile noastre și uh, avem o atitudine negativă față de acest principiu de bază uh, din uh, Uniunea Uniunea Europeană. Cred că nu are rost să ne bătăm cu apă rece, pentru că Uh, Uniunea Europeană e un club în care există reguli. Dacă ai ales să respecti regulile acestui club, atunci trebuie să o faci. Dacă nu, ești liber să pleci. Iar în ceea ce privește libertățile, trebuie să milităm pentru apărarea lor. Că e vorba de deschidere, uh, deschiderea pieței, e vorba și de libertatea de mișcare a lucrătorilor. Uh, toate aceste libertăți uh, sunt, uh, au temei juridic în tratate, deci nu e vorba de drepturi, vorbim aici de libertăți fundamentale. În ce privește tranziția, ar trebui să existe această excepție. A existat perioada de tranziție timp de șapte ani, statele membre au putut să se pregătească și iată am ajuns în faza actuală în care suntem obligați să ascultăm argumente câteodată stingenitoare, precum cele care au fost vehiculate acum. Cum putem să Uh, spunem că, aceste, că unele țări au fost uh, inundate de lucrătorii din România și Bulgaria, ori sunt țări care au, uh, și-au deschis piața muncii și care nu au fost inundate o țară cu o economie puternică nu poate, nu-și permite să primească câteva sute de lucrători care uh, se împart uh, în toate statele membre. În Spania au existat uh, probleme și Spania trebuie să-și restricționeze uh, libertatea pentru că uh, unele țări s-au închis și deci uh, lucrătorii s-au îndreptat-o spre Spania. Trebuie să uh, operăm o schimbare de paradigmă, de, de, de uh, mentalitate, pentru că dacă toate țările și-ar deschide piața muncii, niciun zona n-ar fi uh, practic inundată. Din păcate, uh, extrema dreaptă și în urma uh, campaniei din Franța, campanie electorale, se vehiculează tot felul de neadevăruri, respectiv că lucrătorii din România și Bulgaria fură locuri de muncă are lucrătorilor. Nu este adevărat. Acești oameni fac munci pe care naționalii nu vor să le facă. Sunt gunoieri, au grijă de persoane în vârstă sunt uh, locuri de muncă care nu sunt ocupate de lucrătorii naționali. Și demonizarea acestor oameni, uh, așa cum s-a făcut astăzi uh, în această ședință, um, pe mine mă uluiește. Mă face pur și simplu să mă, să-mi fie rușine. Și pe lângă aceste argumente rușinoase, mai există și alte argumente care sunt tot așa demne de rușine. Știu că comisarul Andor a făcut un efort, dar cred că comisia ar trebui să mai facă eforturi. Nu poți să spui că noile state membre uh, va trebui să uh, continuăm și după 2013 cu aceste uh, mișcări uh, de restricție. Uh, comisia spune că uh, ar trebui ca aceste măsuri tranzitorii să uh, se încheie în 2013 și în același timp spune că nu exista consecințe negative asupra economiilor care și-au deschis piața. Uh, lucrătorii merg în țări unde știu că există uh, locuri de muncă. În țara mea există o penurie de locuri de muncă pentru că foarte mulți lucrători uh, s-au întors acasă. Au venit când au fost locuri de muncă, iar acum uh, că nu mai sunt locuri de muncă, s-au întors înapoi în țara de origine. Deci aș dori să uh, rog uh, Comisia și numele colegilor socialiști să le pună o întrebare și să, să-i spun, avem nevoie de o schimbare radicală. E vorba de o libertate fundamentală care este, uh, figurează în tratate. Nu uh, se vehiculează decât de poziții extreme ideologice, dar nu avem niciun fel de argument solid pentru că după acești șapte ani să nu deschidem frontierele în Europeană. Deci rog Comisia să nu spună că există argumente uh, clare pentru a uh, sprijini această măsură când ne dăm seama că e vorba de argumente lipsite de coerență. Dan Fraus. Urmează doamna Zipel, care va fi urmată de domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ținut să iau și eu cuvântul, ca urmare a unora dintre comentariile pe care le-am auzit. După cum spunea domnul Sercas, unele dintre comentarii nu sunt doar jenante, ci sunt de-a dreptul periculoase, generează resen- resentimente și uh, practic ne împiedică să găsim o soluție pentru provocările comune cu care ne confruntăm. În ceea ce privește cifrele care au tot fost menționate, dați-mi voie să vă spun că nu se pot arunca niște cifre într-o oală și uh, nu se poate porni de la premisa că acestea se potrivesc una cu cealaltă. Dacă se pornește de la premisa că lucrătorii uh, sunt își pierd locurile de muncă odată cu venirea unor noi lucrători, atunci trebuie să ne întrebăm care este motivul pentru acest fenomen. Uh, lucrătorii nu sunt suficient de calificați, noi lucrători sunt mult mai bine calificați sau, din potrivă, lucrătorii proveniți din alte state sunt dispuși să lucreze pentru mai puțin bani decât lucrătorii uh, din statul de destinație. În cazul acesta, se pare că strategia, sau am putea trage concluzia că strategia noastră 2020 nu este una bună. Așadar, dar eu consider că dezbaterea aceasta a noastră merge în direcția greșită. Aici nu avem de-a face cu provocări cauzate de asigurarea liberei circulații a lucrătorilor, ci avem de-a face cu politici naționale care nu funcționează bine. Deci guvernele naționale ar trebui să fie trase la răspundere. Noi, uh, de cele mai multe ori, la nivel național, susținem că mobilitatea este absolut genială atunci când cetățenii noștri beneficiază de ea. Deci suntem de acord cu libera circulație a lucrătorilor atunci când uh, lucrătorii vizați sunt ai ai noștri, dar în același timp suntem împotriva liberei circulații atunci când vine vorba despre lucrători care vin din alte state decât statul pe care îl avem, uh, pe care îl repre- reprezentăm. Deci discuția noastră nu se concentrează în esență pe libera circulație a lucrătorilor din punctul meu de vedere, ci se concentrează asupra faptului că nu suntem capabili să luptăm împotriva dumpingului social, împotriva uh, muncii la negru, adică uh, nu suntem capabili să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Ultimul uh, de pe lista de vorbitori eram eu. Socialiștii au uh, tot luat cuvântul astăzi și, prin urmare, uh, cred că și popularii germani au dreptul să vorbească și de asta am, am ținut neapărat să, să intervin. Da, toată lumea are dreptate. Nu trebuie să ne închidem granițele, nu trebuie să limităm drepturile fundamentale, nu trebuie să discriminăm. Dacă s-au uh, stabilit anumite măsuri însă, reguli comune, atunci regulile acestea trebuie să fie res, uh, respectate. Și când vorbesc despre reguli, mă, refere, mă refer la cei șapte ani de tranziție. E drept că inițial credeam că um, deschiderea piețelor muncii vor, va genera o mulțime de probleme, probleme care se dovedesc a nu fi fost fiabile. Însă, în același timp, vedem că Uh, Comisia Europeană a cerut de la bun început ca statele membre care în continuare insistă să-și închidă piața muncii, uh, deci uh, Comisia Europeană a cerut ca aceste state să ofere justificări în acest sens. Iar statele membre care au luat această decizie au respectat uh, cerințele uh, Comisiei Europene, au trimis toate justificările mm, care le-au fost solicitate. Doamna Zipăl uh, tocmai spunea uh, sau uh, întreba ce oameni vin în țările noastre. Trebuie să ținem cont de faptul că, într-adevăr, există oameni care vin în, în străinătate, se stabilesc în străinătate, acceptă să lucreze în orice condiții mm, făcând imposibilă, practic, reintegrarea pe piața muncii a șomerilor pe termen lung. Și vedem că astfel se, a, se generează o soluție precară pe care noi încercăm să o eliminăm. Cu toții suntem împotriva dumpingului social, cu toții suntem împotriva situațiilor nesigure. Um, acum, pentru eliminarea acestei nesiguranțe pe, piață, pe piața muncii, în Germania se tot dezbate ideea introducerii unui salariu minim pe economie. Ei bine, asta nu se știe uh, Uh, nu se știe neapărat dacă este cea mai bună soluție, dar uh, cu siguranță, în urma deciziilor și negocierilor cu uh, partenerii sociali, vom ajunge la o concluzie. Important este, oricare ar fi situația, să nu există discriminare și, de asemenea, să nu îi hărțuim pe, să nu, să nu există o hărțuire a lucrătorilor străini. E important în acest uh, context al dezbaterii no noastre să nu ne limităm la discuții ideologice. Nu, trebuie să discutăm problemele în uh, detaliu, trebuie să creăm piețe ale muncii pe care să ne bazăm, în care să ne bazăm pe încredere. Avem aici în Parlamentul European o serie de colegi uh, români, bulgari, de la care vom putea afla noi idei, vom putea afla uh, perspective uh, necesare pentru crearea unei politici unitare la nivel european european o politică care să fie în interesul tuturor. Acestea fiind spuse, mi închei uh, intervenția. Domnule Mora, aveți acum posibilitatea de a răspunde la aceste întrebări și poate de a ne face chiar fericiți. Merci, Monsieur le Président. Euh, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru intervențiile și observațiile diverse pe care, bineînțeles, că le voi transmite și domnului comisar Andor. Înainte să revin la întrebări uh, mai uh, detaliat, dați-mi voie să menționez încă o dată că aceste măsuri tranzitorii sunt, într-adevăr, o derogare de la una din libertățile fundamentale uh, cu o limită în timp, o limită de șapte ani care nu poate fi depășită. Deci finalul absolut irrevocabil al acestor măsuri tranzitorii pentru România și Bulgaria este data de 31 decembrie 2013. Sursa acestei derogări este tratatul de aderare. Acesta este temeiul nostru juridic. Și tot acolo se prevăd și cele trei etape, inclusiv mecanismul de notificare pentru intrarea în cea de-a treia etapă. Nu voi relua comentariile vis-a-vis -vis de evaluarea uh, ceea ce s-a întâmplat în statele membre care și-au deschis uh, piața muncii cetățenilor bulgari și români. Este o evaluare pe care am prezentat-o în raportul din 2011 și care merge în sensul pe care l-am menționat anterior, și anume că Global vorbind, impactul economic este unul pozitiv în urma acestei deschideri și impactul social este limitat la condițiile de muncă și la salarii. Există totodată și un impact pozitiv asupra condițiilor de pe piața muncii, în special în ceea ce privește eventualele deficite de calificare. Acum, în ceea ce privește exercițiul în care ne aflăm acum cu statele membre în cadrul acestei ultime etape a măsurilor tranzitorii. Ne aflăm într-un proces uh, aprofundat de analiză și încercăm să facem statele membre să prezinte argumente solide care să însoțească aceste notificări. E vorba de o analiză complexă, fiindcă tratatul de aderare menționează faptul că statele membre pot păstra măsuri tranzitorii în ultima etapă în caz de uh, dezechilibre pe piața muncii sau de riscul apariției unor dezechilibre. Acestea nu sunt legate neapărat de uh, venirea de cetățeni din România și Bulgaria, de lucrători, ci pot fi mai generale și atunci argumentele ce pot fi prezentate de statele membre pot să se refere și la propria apreciere a evoluției proprii situații economice uh, pe piața muncii. Cu alte cuvinte, fiecare notificare conține elemente de informare legate de situația națională a pieței muncii și de perspectivele economice proprii fiecărui stat care transmite această notificare, în special previziunile de creștere, de evoluția forței de muncă și, în cele din urmă, de agravare sau de neagravare a problemelor de pe piața muncii. Aceste probleme diferă de la un stat membru la altul și, desigur, există și un anumit grad de subiectivitate, pentru că vorbim de analize bazate pe ipoteze de evoluție economică. Comisia, uh, invitând o serie de state membre să aducă completări uh, acestor notificări, a încercat să se asigure că analiza făcută uh, cu privire la uh, piața muncii și evoluția acesteia se bazează pe argumente obiective, pe cifre pe care vi le vom prezenta și pe ipoteze care din nou pot fi prezentate. Astfel, am vrut ca statele membre să evalueze în mod uh, corect uh, motivele pentru care păstrează aceste uh, notificări din cauza unor riscuri de dezechilibre pe piața muncii și, repet, e vorba de riscuri de natură foarte generală. Scopul este să păstrăm această, uh, acest dialog cu statele membre. Aceasta este și intența revizuirii uh, pe intermediare, pentru că această situație poate evalua pe parcursul anului curent sau pe parcursul anului 2013 și uh, statele membre pot ca ulterior să își revizuiască poziția. Prin urmare, acesta este uh, sensul schimburilor care uh, au loc acum și tot uh, acesta este spiritul în care Comisia va analiza informațiile prezentate de statele membre în cadrul acestui schimb de scrisori. Uh, pentru că noi încercăm să ne asigurăm că ipotezele vis-a-vis -vis de piața muncii în aceste state membre sunt pertinente și că ele corespund ipotezelor noastre. Oricum, și uh, o să închei cu aceasta și uh, răspunsul meu, este vorba de o monitorizare continuă pe tot parcursul acestei etape, uh, astfel încât să ne asigurăm că eventualele modificări um, în ceea ce privește situația pieței muncii pe aceste, uh, în aceste state membre vor putea fi integrate și vor putea fi analizate în statele membre respective. Mulțumesc, domnule Moran. Vă mulțumim pentru aceste informații și pentru informația că va sau că ar putea avea loc o evaluare la mijlocul termenului. termenului. Este o temă foarte, foarte importantă și o informație foarte, foarte importantă. Și țin să vă atrag atenția asupra faptului că sunt, putem fi urmăriți în direct pe internet pentru că, uitați, în, în jurul nostru se află o mulțime de camere de luat vederi și iată că informația aceasta oferită de dumneavoastră acum, cu siguranță, a reușit să ajungă la mulți uh, cetățeni europeni care ne urmăresc. Și vă mulțumesc pentru această informație. Trecem acum la punctul 19 de pe ordinea de zi. Este vorba despre dezvoltarea teritorială în cadrul uh, politicii de coeziune. Doamna Hismenova reprezintă Bulgaria și va avea acum ocazia de a ne prezenta raportul domniei sale. Uh, Comisia Regii este competentă pe fond în uh, ceea ce privește această temă, însă dacă este o comisie inteligentă, va primi multe dintre ideile noastre. Aveți cuvântul. Se upităm de Bădăcra. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte succintă Aș dori să vă le mulțumesc uh, uh, raportorilor din umbră pentru cooperare. Aș dori să subliniez faptul că e momentul potrivit uh, pentru a prezenta acest raport, pentru că e, ne suprapunem cu politica de coeziune 2014-2020. În acest aviz am încercat să ne axăm pe elementele cheie pentru a optimiza eh, eh, dezvoltările teritoriale din politica de coeziune care țin eh, de competențele comisiei noastre. Cred că abordarea teritorială poate reprezenta un mecanism eficient pentru a dezvolta ocuparea, angajarea, educația și pentru a reduce sărăcia, care reprezintă obiectivul principal al uh, strategiei UE 2020. Și în acest context, eu consider că această abordare teritorială integrată și multiguvernanța Fondului Social European importante pentru a îmbunătăți eficiența. Însă e nevoie de o dovadă de uh, capacitate adecvată, mai ales la nivel regional și local. Și când spun capacitate, aș dori să subliniez că nu mă refer doar la capacitatea administrativă, ci și mă refer la capacitatea partenerilor sociali care trebuie să fie implicați în uh, implementarea politicilor. Și astfel vom putea crea condițiile necesare pentru ca uh, abordarea teritorială să poată fi cu adevărat aplicată pentru a pune în aplicare politica Uh, regională de dezvoltare și pentru de, de uh, coeziune și pentru a face uh, progrese la nivel uh, general. Cred că în faza de pregătire a proiectelor e bine ca statele membre să se asigure că există un dialog constant cu toți factorii implicați. Includerea partenerilor regionali și crearea încrederii e foarte importantă pentru dezvoltarea teritorială și pentru uh, atingerea obiectivei uh, politicii uh, de coeziune. Noi trebuie să ne bazăm pe o analiză aprofundată a capacității pentru dezvoltare teritorială și strategiile integrate trebuie să completeze uh, regiunile, mai ales regiunile care sunt uh, afectate de către șomaj. Există grupuri țintă care sunt mai uh, uh, afectate de discriminare și de lipsa de integrare. În ciuda eforturilor la nivel național și european, încă mai constatăm că există discrepanțe foarte mari și diferențe nu numai între regiuni, ci chiar în cadrul aceleiași regiuni. Și din acest uh, motiv trebuie să derulăm programe care sunt compatibile cu uh, nevoi regionale și subregionale. Și Fondul Social European trebuie să continue să sprijine abordari, abordările locale în ce privește angajarea, ocuparea și incluziunea socială. Datorită limitărilor uh, legate de un aviz am uh, inclus strategiile subregionale, am reușit să includ și mobilitatea tinerilor și aspectele uh, demografice și așa mai departe. Însă aș propune uh, colegilor să vină cu amendamente. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare opiniile și sugestiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Pe lista vorbitorilor urmează Frederic. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a subliniat doamna raportor, acest aviz într-adevăr sosește la momentul potrivit și că vine în completarea dezbaterilor pe care le-am avut în ce privește diversele fonduri europene, că e vorba de uh, regulament, de perenizarea lor și de uh, locul pe care trebuie să îl ocupe în programarea uh, bugetară, mai ales în contextul viitorului cadru financiar. E vorba de o temă transversală care vizează întreaga politică de coeziune și e foarte clar că rolul dezvoltării teritoriale e foarte important. Că e vorba de vizibilitate, vizibilitatea la nivel local, uh, față de cetățenii noștri și cred că uh, puterile locale trebuie să joace un rol alături de ceilalți actori ai politicii de coeziune. În legătură cu proiectul de aviz, Aș dori să insist asupra faptului că e foarte important să definim noțiunea, noțiunile. Vorbim de dezvoltare teritorială, ori cred că în raportul colegei noastre, de la colegului de la Regi, va figura și o definiție și că această definiție uh, va ține cont și de dimensiunea socială a dezvoltării teritoriale. Acestea fiind spuse, proiectul de raport uh, care ne este supus atenției, preia o serie de elemente pozitive și reprezintă o bună bază de lucru. Într-adevăr, suntem de acord cu caracterul fundamental al dezvoltării teritoriale în această politică. De asemenea, un alt element interesant îl reprezintă faptul că trebuie ca programele să fie adoptate la nivel regional și subregional cu respectarea principiului subsidiarității și în această privință aș dori ca raportarea să vină cu ceva clarificări cu privire la aliniatul 3, care se referă la această problematică și aș dori să mai spun că e vorba și de acorduri de parteneriat între autorități și um, Uniunea Europeană. E o bună pistă. De asemenea, aceste uh, contracte de parteneriate trebuie să implice toate părțile implicate, care trebuie să fie corect uh, informate uh, și chiar formate în ce privește procedurile, la câte câteva aspecte interesante care figurează în uh, aviz și care reflectă foarte bine uh, uh, felul în care vedem noi lucrurile. Uh, Uh, voi uh, întocmi câteva amendamente, câteva piste de reflexie pentru a completa acest aviz. Aș dori mai ales să vorbesc despre faptul că ar fi important să avem uh, un accent pe rolul autorităților locale pentru realizarea obiectivelor strategiei 2020, mai ales în ce privește reducerea sărăciei, raportul cu privire la platforma de uh, combatere sărăciei, menționat acest aspect. În ce privește factorii implicați, ar trebui să precizăm care sunt acești factori implicați și cum pot fi uh, implicați în calitate de parteneri sociali. Uh, Comisia a făcut o serie de anunțuri în ce privește cu folosirea Fondului Social European pentru a combate sărăcia și șomajul tinerilor, dar eu am impresia că aceste acțiuni câteodată sunt vagi, nu sunt suficient de clare și poate că ar trebui să fie precizate. Și mă apropiu de sfârșit. În ce privește reviziunea intermedială politicii de coesiune, cred că este foarte important ca toate teritoriile să beneficieze de acest aspect. În raportul SURE și în raportul PIPER, subiectul evaluării intermediare a fost uh, evocat și cred că ar trebui să revenim asupra acestei noțiuni de regiuni intermediare pentru a uh, acoperi uh, toate teritoriile. Ia câte, câteva sugestii, câteva observații cu privire la acest proiect de aviz. Merci beaucoup, Frédéric. Je n'ai pas une autre personne dans la liste. Mai vor, vor dorește nimeni să ia cuvântul? Prin urmare, îi voi da acum cuvântul doamnei raportor, care va putea reacționa la intervenția domnului Danda. Merci eh, pour le commentaire du collègue. Mulțumesc colegului pentru intervenția dinainte. Voi eh, încerca să eh, mă exprim în limba franceză. Bineînțeles, proiectul pe care l-am prezentat nu e proiectul definitiv și de aceea observațiile și propunerile, ideile colegilor mei, raportor din umbră, vor fi o contribuție foarte interesantă pentru că astfel voi putea să finalizez textul. Mi-aș dori ca textul să fie mai echilibrat și mai uh, consolidat și, bineînțeles, voi răspunde la sfârșitul acestui proces, uh, când textul va fi uh, definitiv, o să încerc să răspund tuturor întrebărilor, însă acum Aș spune că pentru a avea o politică mai, fie, mai eficientă, o politică de coeziune mai eficientă, trebuie să îmbunătățim capacitatea tuturor partenerilor și de aceea cred că trebuie să venim la sfârșit cu un text mai consolidat și care să țină cont de, uh, de doleanțele tuturor factorilor implicați. Mersi. Mersi beaucoup, herzlichen Dank. Vă mulțumim foarte mult, stimați colegi. Vă atrag atenția asupra termenului limită de depunere a amendamentelor, care este data de 3 mai. 3 mai, ora 12. Și acum uh, schimbăm uh, președintele și îi uh, vom da mai apoi cuvântul lui Filip Bular. Mulțumesc. good.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 Vă mulțumesc, este pentru prima dată când uh, ocup acest loc de președinte și, prin urmare, vă cer scuze încă de pe acum, în cazul în care voi comite vreo eroare. Deci vă rog să mă, să mă înțelegeți. Trecem acum la punctul 20 de pe ordinea de zi și anume bugetul 2013, mandat pentru trilog. Îi voi da cuvântul lui Filip Bolar, care este raportorul acestui aviz pe care îl discutăm acum. Cher collègues, je vais vous faire une... Mulțumesc, doamnă președinte. Ă, dragi colegi, o să vă fac o propunere pentru bugetul pe 2013. Eu cred că Europa a putut să-și ă, folosească toate energiile pentru ă, convergența economică și pentru uh, a ajunge la o adevărată guvernanță socială, dar acest lucru trece prin acțiuni care să favorizeze atât convergența cât și coeziunea socială. Liniile de bugetare în Comisia pentru Ocupare sunt dedicate îndeplinirii acestor obiective. Bugetul pe 2013 trebuie să susține inițiativele emblematice, în special cele pentru uh, inovare. Dar acesta fiind ultimul pentru cadrul multianual în curs, nu trebuie să se limiteze la plata programelor la finalul executării, ci trebuie să impulsioneze dinamica pentru a-i ajuta pe tinerii care își caută locuri de muncă și a promova IMM-urile, primele uh, creatoare de locuri de muncă în Europa. Fondul Social European este un instrument inconturnabil al uh, politicii europene care care trebuie reevaluat și reorientat. Uh, Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 va avea un domeniu de aplicare mai larg decât astăzi, pentru că, printre altele, echipamentele pentru investiții în capitalul social și uman vor fi eligibile pentru sprijin prin FSE și se va acorda o mai mare importanță luptei împotriva șomajului în rândul tinerilor. Propunerea mea este să nu așteptăm 2014 pentru a lupta mai mult împotriva situației tinerilor. Situația este suficient de critică pentru a sprijinit deja toate măsurile care ajută la limitarea șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Știu că regulile bugetare sunt stricte și finanțările nu sunt foarte mari, dar trebuie să profităm de ocazia bugetului 2013 pentru a transmite un mesaj politic puternic și pentru a-i susține pe tinerii care își caută locuri de muncă și cine să facă acest lucru mai bine decât comisia noastră. De altfel, trebuie să susținem adecvarea competențelor cu sectoarele care suferă de panerie de locuri de, de salariați, susținând programe precum EURES sau microfinanțarea, încurajând totodată toate uh, inițiativele uh, favorabile ocupării uh, locurilor de muncă la nivel local. În sfârșit, acțiunile inovatoare și care aduc progrese sociale ale, în rândul întreprinderilor, fie ele, fie ele mici, mijlocii sau mari, trebuie și ele să beneficieze de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Acestea sunt prioritățile pe care le-am subliniat în propunerea mea și rămân cu plăcere la dispoziția noastră pentru a discuta orice alte aspecte. Mulțumesc! Obrigada ao relator. Uh, neste momento temos apenas um colega. Îi mulțumim raportorului. Nu există decât o persoană care dorește să ia cuvântul, deci una singură. Oare nu mai există și altă persoană care ar dori să intervină? Nu. Domnul Dardan, atunci. Merci, madame la Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Câteva cuvinte vis-a-vis -vis de acest proiect de aviz, o să vă spun și eu. Mai întâi, per total, sunt de acord cu proiectul de aviz depus de colegul nostru Filip Boulon. Cred că este o bază foarte bună de discuții și o să reau câteva elemente care mi se par uh, interesante, în special uh, mobilizarea bugetului european pentru realizarea obiectivelor uh, strategiei 2020. Cred că este un lucru important de care trebuie să ținem seama, în special având în vedere reducerea sărăciei și a uh, șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, se va pune accentului pe um, acest șomaj în rândul tinerilor pe, și pe reconversie în sectoarele, în sectoarele viitorului formarea cetățenilor de asemenea uh, pe această direcție și faptul că bugetul trebuie să țină seama de responsabilizarea uh, societăților, în special pentru a asigura locuri de muncă decente, un termen care revine sub, uh, adesea în discuțiile noastre și în cadrul lucrărilor noastre și a amendamentelor pe care le vom depune, vom încerca să elaborăm puțin uh, subiectul Cred că este important să putem găsi o formulă mai precisă în ceea ce privește această finanțare suficientă pentru inițiativele emblematice. Am putea încerca să mergem puțin mai departe cu definirea a ceea ce înseamnă finanțare suficientă. O altă temă, uh, mijloacele bugetare pentru inițiativa Comisiei pentru uh, ocuparea tinerilor trebuie clar identificate. Cred că este important să uh, solicităm Comisiei să verifice importanța, să, să poată verifica importanța acestei inițiative. Vis-a-vis de fondul de ajustare la globalizare, cred că am putea uh, consolida, întări puțin tematica și în acest domeniu pentru a susține acest uh, element care mi se pare, instrument care mi se pare important, mai ales că la Consiliu se insistă asupra faptului că uh, Uh, creditele de angajament sunt foarte puțin uh, folosite, dar vedem pe de altă parte că uh, creditele de plată nu sunt suficiente și că trebuie să se facă transferuri, ceea ce evidențiază importanța în buget um, pentru credite suficiente. În ceea ce privește proiectele pilot și lista acestor programe și proiecte, trebuie să adăugăm și altele uh, care îmi sunt uh, dragi și în ceea ce privește uh, ideea de întreprinderi sociale, putem adăuga și ideea de întreprinderi responsabile social, uh, și pentru a insista pe importanța creditelor de plată în cadrul acestui buget pe 2013, uh, trebuie să știm faptul că statele membre au destul de mare libertate în materie și în uh, timpul negocierilor pentru bugetul 2012, nivelul de credite a fost insuficient pentru punerea în practică a politicilor, iar acum avem ocazia să insistăm mai mult pe acest subiect. Iată așadar câteva sugestii și aprecieri totodată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Obrigada. Uh, neste momento não existem mais inscrições. Eu pergunto se ainda alguém quer falar neste. Nu mai există pe altă persoană care să-și fi exprimat dorința de a interveni. Mai întreb o dată dacă există o persoană care dorește să comenteze. Poate comisia ar dori să intervină? Se pare că nu. Oricum, comisia nu este prezentă. Prin urmare, nu putem decât să-i dăm cuvântul raportorului din nou. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Larten uh, pentru propunerile sale. Sunt total de acord cu ele. Sigur că strategia 2020 este o finalitate, un scop în sine pe care trebuie să-l atingem. Sugestiile și propunerile pe care le-am făcut eu sunt destul de globalizate, destul de generale, sunt doar niște orientări, iar Frederic Darden va uh, găsi cu plăcere faptul uh, va descoperi cu plăcere că uh, suntem de aceeași uh, părere, așa cum s-a întâmplat și cu uh, raportul doamnei Steinruck uh, pentru uh, programul de schimbări și inovare socială. Uh, unde toate inițiativele, în special proiectul pilot și întreprinderile social responsabile, sunt, uh, trebuie aduse în față, din punctul meu de vedere. Sunt de acord cu el și în ceea ce privește uh, revalorizarea uh, fondului de ajustare la globalizare și uh, cu privire la parteneriatul cu partenerii sociali. Deci, iată, aceste rapoarte ai, creează o coerență în lucrările noastre în cadrul Comisiei MPL. Nu există diferență notabilă între abordările noastre, cred eu și am uh, luat notă de observațiile sale, reiterându-mi totodată disponibilitatea față de ceilalți colegi deputați cu privire la acest uh, raport uh, de buget pentru Comisia de Ocupare. Vom reveni asupra sa de îndată ce vom avea un, o propunere din partea Comisiei pentru Buget astfel încât atunci să putem să ne reorganizăm punct cu punct așa cum am spus deja. Mulțumesc frumos! Obrigada, Sr. Bolan. Eu quero então relembrar. Vă mulțumim foarte mult. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este data de 27 aprilie, ora 12, într-o zi de vineri. 12, ora prânzului. Uh, no, o próximo ponto seria o estabelecimento de um Următorul punct de pe ordinea de zi ar fi instituirea instrumentului european de vecinătate. Din păcate, însă, doamna raportor nu este prezentă la ora actuală. Prin urmare, vă propun să trecem la punctul 22, pentru ca mai apoi să ne întoarcem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Deci punctul 22 este vorba despre programul statistic european pentru perioada 2013-2017. Raportor pentru aviz este domnul Coza. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! mă bucur să vă stau la dispoziție și să vă răspund la întrebări. Nu știu dacă raportorii din umbră o să vină mai târziu. Mă îngrijorează puțin începutul, uh, faptul că am început mai devreme, n-aș vrea ca ei să rateze dezbaterile. Nu știu cum ar fi bine să continuăm. Văd că unul dintre raportorii din umbră este deja aici. Și cred că în această aceste vremuri, când încercăm să stabilim priorități în sistemul statistic, este foarte bine să avem o dezbatere uh, importantă. Poate ar fi bine să suspendăm reuniunea și să continuăm mai târziu.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 dat fiind faptul că raportorul, uh, raportarea pentru punctul 21 uh, a venit în sală, o să revenim la ordinea de zi inițială și dau cuvântul doamnei Rapti. Da, da. Ε, eh, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν και από εσά και από όλους τους παρευρισκόμενου. Αλλά... Mulțumesc, doamna președinte, și îmi cer scuze pentru absen scurtă absență din sală. Aș vrea să-i rog mai întâi încă o dată pe colegi să uh, mă scuze, dar uh, eu mă bazasem pe uh, intervalele orale prezentate pe ordinea de zi inițială. Oricum, înțeleg că am ajuns la Mm, punctul uh, meu de pe ordinea de zi, instituirea instrumentului european de vecinătate. Și iată, lucrurile se pot rezuma foarte scurt, după cum urmează. În 2004 uh, s-a creat această politică europeană de vecinătate și, în paralel, un instrument trebuia și el creat pentru a susține această politică. Știm foarte bine că Uniunea Europeană nu este uh, un, ceva ce există într-o, uh, sub o cupolă de sticle. Trebuie să uh, ne ocupăm și de ce se întâmplă în jurul nostru pentru a putea evolua um, în mod pașnic. Și trebuie să ne asigurăm, prin urmare, că și țările învecinate au um, sisteme democratice. Uh, în 2004, atunci când politica europeană uh, de vecinătate a fost uh, creată, exista un număr de... Nu se punea încă problema de ceea ce a ajuns asta să se numească primăvara arabă. Aceste mecanisme nu au fost prea problematice, dar astăzi vrem să vorbim despre ele și să depunem un aviz pentru acest um, instrument. După umila mea părere, noi ar trebui să ne asigurăm că acest mecanism funcționează mai eficient și apoi că asistența pe care o oferim uh, vecinilor noștri uh, țintește mai bine obiective specifice. Uh, ea trebuie să ajungă la vecinii noștri când au nevoie de ea și unde au nevoie de ea. Mi s-a spus că vorbesc prea repede, spune vorbitoarea, așa că voi uh, încerca să vorbesc mai rar. Deci, acest aviz reia un aviz anterior pe care l-am uh, elaborat chiar noi cu câteva luni în urmă. Era vorba de un uh, aviz uh, din proprie inițiativă. care urma să fie um, inclus în uh, avizul uh, Comisiei uh, pentru Afaceri Externe. Acum trebuie să analizăm niște aspecte practice și părerea și, după părerea mea, acestea se referă în special la aspectele sociale și la criteriile sociale în, din politica noastră pentru vecinătate. Eu am impresia că acest aspect al politicii nu prea funcționează așa cum ar trebui. Și veți vedea în raport câteva observații și câteva amendamente pe care le-am sugerat în acest sens. De exemplu, e vorbesc aici despre filozofia noilor uh, regulamente uh, care spune că trebuie să dăm bani mai mulți acelora care le cheltuie în mod mai eficient, mai mult pentru mai mult. Și cred că este un principiu pe care trebuie întotdeauna să-l avem în minte. Totodată însă, avem nevoie de obiective sociale specifice, pe care din nou trebuie să le ținem în minte atunci când se pune problema creșterii economice. Există trei principii de bază aici de care țin seama în redactarea amendamentelor. Dreptul la locuință, protecție socială și ocupare. Mai concret, vă rog pe toți să țineți cont în momentul în care faceți uh, amendamente, să țineți cont așadar uh, de, o, de dorința noastră de a îmbunătăți condițiile de muncă și uh, de dorința noastră de a respecta echitatea socială. Și în acest sens și program, programele de educație și de formare profesională ar trebui să fie nou concepute. Drepturile lucrătorilor trebuie să fie protejate și abuzurile pe piața muncii ar trebui să fie evitate și pedepsite în cazul momentul în care apar. Um, toate prevederile incluse în acordurile încheiate cu Organizația Mondială a Muncii trebuie să fie respectate și de asemenea și mobilitatea ciclică ar trebui să fie controlată. E important să se obțină informații, să se obțină know-how în țara de destinație, dar mai apoi acest know-how ar trebui să poată fi pus în aplicare și folosit în țara de origine. În același timp, ar trebui să fie obligatoriu, cel puțin din punctul meu de vedere, deci ar trebui să fie obligatoriu ca partenerii sociali și, de asemenea, social, societatea civ- civilă să fie implicate în dialogul social. Aceste organisme trebuie să fie consultate înainte de promulgarea anumitor acte legislative. Atât din partea mea, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, amendamentele dumneavoastră și ideile dumneavoastră. Stimați colegi, pentru ca munca noastră să fie foarte bună, eficientă, avem, am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Obrigada. Temos uma inscrição do Sr. Kolokowski. Uh, e... Uh, mulțumim. Sir sinal. Sr. Kolokowski. Văd că domnul Kolokowski dorește să intervină, mai sunt și alții și o să aibă și ei ocazia să o facă. Uh, Domnul Kolokovski, vă rog, vreau să-i mulțumesc mai întâi doamnei Silvana Rapti pentru acest aviz. Eu sunt uh, raportorul permanent al Comisiei uh, pentru bugete pentru același instrument și vreau să vă uh, prezint câteva observații pe care le-am inclus și eu în raportul meu. Cred mai întâi că uh, propunerile care figurează în documentul Comisiei uh, și care se referă la uh, instrumentul uh, pentru vecinătate sunt foarte corecte și pot să ofere un sprijin mai rapid și mai eficient. De ce? Pentru că astfel instrumentul va fi mai simplu și mai uh, flexibil. Apoi, sprijin regulile despre care a vorbit doamna raportor și desigur dacă ele sunt aplicate la momentul potrivit. Totodată aș vrea să susțin și ideea sprijinului pentru capacitatea instituțională, astfel încât punerea în aplicare să fie transparentă și eficientă și uh, Apoi, pentru a îmbunătăți valoarea adăugată, trebuie să îmbinăm acest instrument cu instrumentele financiare, de exemplu cu Banca Europeană pentru Investiții sau Banca Europeană pentru Dezvoltare. Totodată este indispensabil ca acest instrument să fuzioneze oarecum cu instrumentele naționale, respectând, bineînțeles, uh, norma care spune că trebuie să evităm dubla utilizare sau uh, copierea fondurilor. Bineînțeles, ne trebuie o, un context mai larg, să ținem seama de creșterea economică și să găsim un instrument eficient pentru a susține aceste uh, întreprinderi din țările vecine ale Uniunii Europene dacă vrem să contribuim la o mai bună stabilitate economică. În încheiere, găsesc că rolul Parlamentului European trebuie subliniat și asigurat pe tot parcursul procesului de definire a acestui program, mai ales dacă uh, vorbim și despre înghețarea sprijinului european. Mulțumesc frumos! Președinte, mai dorește cineva să intervină? Domnul Casin. Stimată doamnă președinte, uh, stimată doamnă Rapti, dragi colegi, am discutat deja despre politica europeană de vecinătate cu ceva vreme în urmă cu aceeași raportoare și uh, lucrul la acest aviz ar trebui să fie o consecință logică a concluziilor noastre de la momentul respectiv. Eu voi transmite același masaj politic. Ocuparea și standardele sociale în Uniunea Europeană, educația, egalitatea și mobilitatea sunt cuvintele cheie. Trebuie să ne asigurăm că instrumentul răspunde în mod egalitar tuturor tendințelor demografice și nevoilor diferite ale celor două dimensiuni ale politicii europene de vecinătate, dimensiunea estică și dimensiunea mediteraneană. Trebuie totodată să ținem seama de răspunderea Comisiei. Și de aceea salut proiectul de aviz și direcția în care acesta se îndreaptă vor exista puține diferențe notabile între noi, dar ne vom aduce și noi propria contribuție până joi la prânz. Mulțumesc! Obrigada. Eh, pergunto se há mais alguma intervenção. Eh, Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu mai există solicitări. Atunci dau cuvântul doamnei raportor. Κυρία Πρόεδρε, όλο μου δίνετε το λόγο και όλο εγώ ή δεν είμαι εδώ ή... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi dați întotdeauna cuvântul când mă gândesc la altceva sau când nu sunt prezentă, dar iată, sunt alături de dumneavoastră din nou și dați-mi voie să le mulțumesc colegilor mei pentru cele două comentarii deosebit de importante pe care le-au făcut. Este foarte important ca BEI să fie menționat în acest context. Și, de asemenea, e important să menționăm în acest context IMM-urile. S-a mai vorbit și despre necesitatea de a evita suprapunerile. Domnul Cacin prin spusele sale, reușea să facă o diferență între uh, parteneriatul estic și parteneriatul uh, mediteranean, Uniunea pentru Mediterana. Ei bine, e drept. Există aici diferențe de nuanță. În spațiul mediteranean nu s-a... Uh, nu a existat nici un eveniment care să fie la să aibă dimensiunile evenimentelor petrecute în cadrul parteneriatului estic care a fost înființat în 2004 și trebuie să acționăm în consecință. Cum am putea reuși, trebuie să ne întrebăm cum am putea reuși să împărțim fondurile între statele din zona mediteraneană și zonele din est și statele din uh, zona de est. E, e important să există echitate, însă echitatea poate fi interpretată. Echitatea nu înseamnă ca toată lumea să primească aceleași fonduri sau aceleași sume. Nu. Fondurile care sunt oferite trebuie să fie oferite pe baza unei evaluări critice a nevoilor existente în fiecare dintre statele noastre partener. De asemenea, aceste fonduri trebuie să fie atribuite în funcție de așteptările pe care Uniunea Europeană le are de la statele partener. Deci care sunt a, ambițiile noastre în contextul acestui parteneriat? Deci vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit. Încă o dată, foarte clar, eu doresc ca toate criteriile, toți parametrii să fie într-adevăr luați în considerare. Ne, îmi doresc ca acțiunile noastre să fie echitat, echitabile. Însă, pentru a reuși să atingem aceste ambiții, trebuie să ne asigurăm că atribuirea fondurilor duc la obținerea obiectivelor, la realizarea obiectivelor noastre, în același timp nu perturbă niciun fel piața muncii, nu sunt discriminatorii, etc. Colegii vorbeau despre munca care ne așteaptă. Joi uh, expiră termenul de depunere a amendamentelor și abia aștept amendamentele dumneavoastră. Sper din tot sufletul ca aceste amendamente să poată fi sprijinite de noi toți. Vă mulțumesc! Ok, obrigada. A relatora já mencionou, mas eu volto a referir. Mulțumim. Mulțumim, doamne raportor a spus acest lucru, dar prefer să repet și eu. Data limită de depunere a amendamentelor e 26 aprilie, ora 12. Joi, mine, deci. Acum îi dau cuvântul doamnei Schroeter, care va fi președinta de ședință în continuare. Yeah. Vielen Dank. Jetzt haben... Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem un ultim punct pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 22, care se referă la programul statistic european pentru perioada 2013-2017. Raportor pentru aviz este Adam Coșa. Și îi dăm domnului raportor acum cuvântul. Köszönöm elnök asszony. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă fac un uh, rezumat succint. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am putut participa la ultima reuniune când am vorbit despre uh, proiectul de aviz și colegul meu Ciobo Șogor, m-a locuit. Most viszont megpróbálom összefoglalni am putut participa la această ședință și încă o dată aș dori să vă prezint scuzele mele. Aș dori să Vă prezint un rezumat. Am primit 68 de amendamente. E un număr destul de mare. A fost, am fost uh, plăcut surprins. Șapte eurodeputați au depus uh, amendamente. Eu sunt de formație jurist, sunt avocat și trebuie să vă mărturisesc că statistica nu este chiar domeniul meu de predilecție, însă, iată, acum am o vedere de ansamblu a acestui domeniu. 12 amendamente au schimbat propriile mele amendamente, deci am putea spune că avem 56 de amendamente uh, care conțin uh, sugestii noi. Și din capul locului aș dori să vă spun că sunt întru totul de acord cu majoritatea acestor amendamente, pentru că aceste amendamente sporesc eficiența uh, culegerii de date statistice și arată în mod clar de ce indicatori avem nevoie pentru a putea să culegem date statistice. Înainte de a intra în amănunt, aș dori să vă informez că ieri am primit avizul Comisiei Europene în ce privește proiectul de aviz. Raportorii din umbră încă nu au primit uh, acest, uh, această poziție. Uh, dacă nu au primit avizul, o să-l trimit în timp util. Din răspunsul Comisiei, am tras concluzia că acest aviz e negativ Cred că Comisia a rămas în urmă în acest proces de, cole- de colegere de date. Ca și în domeniul segregării sociale sau uh, al luptei împotriva sărăciei, am constatat că există întârzieri și că în 2014-2015 acest proces va fi finalizat și cred că nu putem accepta uh, o astfel de întârziere. Iar în ceea ce privește amendamentele în sine, uh, sunt de acord cu amendamentele care uh, vizează eficiența, eficiența în general și uh, cele care se referă la uh, standardizare. Există și 9 sau 10 amendamente care se referă la culegerea de date uh, separat de ocupare. Au existat mai multe amendamente care vizează reducerea costurilor, însă aceste unele sugestii nu sunt uh, foarte clare și cred că trebuie să sprijinim compromisurile pentru că ele vizează în primul rând eficiența, costuri-beneficii. Pe ansamblu, cred că din cele 68 amendamente, 7 amendamente ar putea să pună probleme, iar în ce privește restul amendamentelor, sunt sigur că putem să ajungem la un compromis sau putem pur și simplu să sprijinim uh, proiectul de aviz împreună cu uh, raportorii din umbră. Aș dori să vă rog să-mi trimiteți contribuțiile dumneavoastră, să mă sprijiniți pentru ca acest uh, proiect de aviz să fie dus la uh, un sfârșit. Vă mulțumesc. Doamna Papadopoulou este următoarea vorbitoare. Eh, mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportor din umbră în numele grupului SND eh, pentru Comisia de Ocupare. Aș dori în primul rând să-l felicit pe domnul Coșa pentru că acest raport reprezintă Uh, a preluat o mare parte din amendamentele noastre. Din câte am înțeles, uh, programul statistic european reprezintă un nou program de uh, finanțare Uh, care e în concordanță cu propunerea de cadru multianual care a fost adoptat de către Comisie în iunie. Nu am primit încă avizul Comisiei Europene și faptul că domnul Coșa s-a referit la ea și a spus că uh, uh, e vorba de o poziție negativă, creează anumite așteptări în rândul raportorilor din umbră. Am dorit ca domnul Coșa să ne transmită această poziție pentru că am dorit să știm care este este poziția Comisiei. Eu personal uh, credeam că e un subiect uh, care nu pune probleme, necontroversat și cred că numele Parlamentului European nu cred că ar trebui să avem uh, probleme sau discordanțe cu propunerea domnului Coșa și de aceea cred că ar fi bine să avem o ședință cât mai repede cu putință pentru a vedea care este poziția domnului Coșa în legătură cu aceste 68 de amendamente care au fost înaintate de către grupurile politice. Eu am prezentat 19 amendamente în numele grupului socialiștilor și democraților și în amendamentele mele, care sper că nu sunt cele care pun probleme, punem accentul pe faptul că trebuie să avem uh, statistici de mare calitate în marile domenii importante, respectiv inovare, cercetare și dezvoltare, statistici uh, cu privire la energie, transport, mediu și alte domenii cheie, precum politicile sociale. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că aceste, acest sistem european de statistici uh, Uh, respectă necesitatea de statistici de calitate și rămâne de domeniu public și avem nevoie, bineînțeles, de norme și uh, criterii de evaluare comune care să se bazeze pe relevanță, accesibilitate, coerență și pertinență și, bineînțeles, trebuie să garantăm faptul că statisticile europene cu adevărat uh, sunt uh, uh, în slujba în, uh, tuturor uh, utilizatorilor, cercetători, uh, um, uh, autorități publice, uh, agenți economici și așa mai departe și că avem nu numai statistici uh, de înaltă calitate, ci și că sunt accesibile tuturor. În fine, una dintre propunerile pe care le-am făcut e ca uh, suma uh, sau uh, baza financiară a programului să fie astfel alocată încât să acoperă cheltuielile necesare pentru a îmbunătăți îmbunătăți procesul și capacitatea de a genera statistici de înaltă calitate și la nivel național și și uh, în ce privește formarea statisticienilor la nivel național. Iată care sunt amendamentele noastre, mai mult sau mai puțin. Așteptăm cu nerăbdare această uh, întâlnire între raportorul principal și raportorii din umbră pentru un dialog, o dezbatere în legătură cu felul în care intenționează să procedeze cu aceste amendamente de compromis. Încă o dată subliniez că avem nevoie de uh, poziția Comisiei cât mai repede de, uh, cu putință, astfel încât să vedem în ce direcție uh, Parlamentul European trebuie să se îndrepte. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Vă mulțumim. Îi dăm cuvântul domnului Benian acum. Mulțumesc uh, și eu raportoare, și, raportorului și colegilor care au uh, lucrat uh, la aceste amendamente. Le susțin pe majoritatea, de fapt, uh, a fost un grup întreg, cele din mijloc, care sunt excelente pentru amendamente de compromis, însă există totuși unele cu privire la care am rezervări. Am rezerve. Dacă ne uităm la amendamentele 19 și 21, ele solicită studii cu privire la impactul crizei financiare. Cred că este important ca indicatorii sociali și uh, colectarea de date, care au fost deja incluse în programele statistice ale statelor membre, să, la acest nivel să ne concentrăm pe a le spune unde trebuie să își uh, concentreze eforturile. Asta vor să spun amendamentele, dar e un lucru destul de dificil. Uh, decidenții politici sunt uh, cei care trebuie să uh, hotărască cum uh, să folosească datele odată ce ele sunt colectate și nu invers să spună agenția date să colecteze. Mă îngrijorează, pe de altă parte, politizarea colectării datelor. Poți să fii oricât vrei de politic, odată ce ai datele și le analizezi, dar colectarea de date și analiza acestora în sine trebuie să fie independente de uh, orice viziune și uh, inserțiune politică. Acest lucru se amendamentă și uh, amendamentelor 53, 54, 60 și 61. Poate sunt de acord cu ideea generală, dar nu vreau să uh, subiectivizez neutralitatea Eurostat. Amendamentul 22. Este important să recunoaștem sarcina, povara asupra uh, mediului economic și a cetățenilor prin uh, solicitarea de cerințe suplimentare. Deci sunt de acord cu minimizarea birocrației. De aceea eu prefer textul original al comisiei. Apoi, amendamentul 23. Nu văd ce e rău în uh, a deschide programele către... We can't force that on them, it's not a decision for us, but... Um, Similar methods and, uh... către aceste țări, dar câtă vreme ele folosesc metode similare și se poate face o comparație. Dacă aceste state vor așadar, în condițiile pe care le-am spus, să uh, intervină, atunci uh, nu văd de ce nu ar face-o. Nu pot să susțin amendamentul 25 care spune să uh, trecem aceste lucruri la anexă. Aș vrea calificări în ace- uh, clarificări în acest sens. Amendamentul 56, uh, tulburările sociale uh, sunt uh, lucruri care sunt uh, foarte bine localizate în Uniunea Europeană. Nu aș susține amendamentul 56 uh, care generalizează ideea. La amendamentele 69 și 71 începem să folosim exemple, la 69 romii de exemplu, Cred că acolo ajuns să spuneți uh, lucrători uh, prost plătiți și nu lucrători care nu sunt foarte buni. Dar chiar și așa, nu cred că trebuie să folosim exemple, fiindcă sunt multe minorități și multe categorii și odată ce dai exemple, crezi liste și cineva o să vrea să știe de ce e pe listă și de ce altcineva nu este. Deci eu nu susțin aceste amendamente pentru mot- acest motiv foarte simplu. Uh, deși vreau să includ uh, etnia romă în minorități și categoriile uh, categoria lucrătorilor prost plătiți în uh, cadrul uh, ei. Acestea sunt comentariile mele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Să vedem dacă există vreun reprezentant al comisiei în sală. Domnul Joachim Rechtenwald mm, fusese anunțat. Da, văd că este în sală. Prin urmare îi dăm cuvântul. Dankeschön, Frau Vorsitzende. First, the Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Cosa și tuturor membrilor comisiei pentru tot ceea ce au făcut uh, pentru acest raport, pentru formularea acestui raport. E clar că acest act legislativ este unul foarte important. El uh, extinde baza de muncă în anii următori. Această propunere a noastră oferă informație eh, sau importanță egală informațiilor din domeniul ocupării și politicilor sociale și, de asemenea, eh, informațiilor necesare pentru politicile economice. Deci, ambele eh, sectoare sunt deosebit de importante și importanța lor este recunoscută. Numărul și natura amendamentelor dovedește la rândul uh, său, importanța acordată de către Comisia acestui aviz. Comisia ar putea fi de acord cu majoritatea amendamentelor, însă există în continuare amendamente la care Comisia preferă mai degrabă formularea originală sau ar sugera sau ar putea sugera un, o formulare alternativă, pornind de la aceste amendamente. Domnul președinte, mă întreb dacă uh, Uh, comisia nu ar putea în următoarele, în următoarele zile uh, să prezinte comisiei uh, mai multe detalii, comisiei noastre mai multe detalii cu privire la acele aspecte care sunt problematice din punctul nostru de vedere. Doamna președinte, așteptăm de ceva vreme această reacție a comisiei, prin urmare, tare fericit am fi dacă am primit-o, am primit-o cât mai curând cu putința. Acum, în încheierea dezbaterii, îi dau cuvântul lui domnului Cosa, care va completa ce cele spuse deja. Szépen, nagyon köszönöm ezt az előremutató... Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Aș putea cere sau cer comisiei să îmi trimite mie și raportorilor din umbră toate comentariile și toate informațiile uh, suplimentare pe care le prom promitea. Avem nevoie de aceste informații cât mai curând cu putință pentru că dosarul va fi încheiat foarte curând uh, la Parlament. În ceea ce privește cele spuse de raportorii din umbră, sunt de acord cu uh, cu ei, sunt de acord, majoritatea amendamentelor nu sunt problematice. Sunt de asemenea de acord că monitorizarea trebuie să fie de mai bună calitate și sunt de acord că toate costurile trebuie să fie evaluate într-o manieră corectă. De asemenea, costurile ar trebui să fie acoperite. Am auzit uh, că există amendamente pe marginea cărora aveți rezerve și uh, vă împărtășesc opinia. Nu aș putea spune că nu sunt uh, deloc de acord cu aceste amendamente, însă consider că ar trebui să mai discutăm aceste formulări și uh, cu siguranță o vom face în cadrul următoarei ședințe cu uh, raportorii din umbră. Vă spuneam că există 5-6 um, amendamente pe care nu le pot uh, susține. Uh, pentru că acesta nu contribuie la obiectivul nostru și anume acela de a ajunge la un compromis. Și încă un, comprom- uh, încă un comentariu. Scrisoarea pe care am primit-o ieri nu este un comentariu negativ din punctul meu de vedere. Eu, din această scrisoare, am înțeles că atunci când vine vorba despre combaterea sărăciei și uh, promovarea inclus, incluziunii sociale, Eurostat este în continuare incapabilă să se ridice la nivelul așteptărilor. Eu consider că obiectivul comisiei noastre, o comisiei pentru ocuparea forței de muncă, este acela de a demara acțiuni concrete în aceste domenii. Iar pentru a demara aceste acțiuni concrete avem nevoie de date statistice concrete. Consider că astfel de întârzieri nu sunt binevenite și nu pot fi tolerate pe viitor. În ceea ce privește compromisurile, vă voi trimite, voi trimite raportorilor din umbră informații cât mai curând cu putință și sunt absolut convins că vom ajunge la un consens cu privire la detalii. Încă o dată vă mulțumesc pentru contribuții și aștept să colaborăm strâns și pe viitor. Vă mulțumim! Aveți o lună la dispoziție pentru aceste negocieri. Conform planului, la ultima ședință din mai vor fi prezentate amendamentele de compromis și votul va avea loc pe data de 31 mai. Prin urmare, nu pot decât să vă urez mult succes în eforturile următoare. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas în uh, sală. Vă urez o după amiază plă, uh, plăcută. Următoarea ședință va fi pe 30-31 mai. Uh, este vorba de ședința la care vom promulga acest raport. Vă mulțumesc încă o dată și seară plăcută!